Bun venit la întâlnirea noastră. Roamingul în Uniunea Europeană. Trebuie să-mi cer scuze, voi vorbi în limba engleză, dar după cum știți, materialul pentru președinte este în limba engleză, deci voi rămâne în limba engleză. Pentru cei care sunt de uh, germanofoni. Bine ați venit la Parlamentul European, în Comisia ITRE. Avem și interpretare, există și web streaming. Sunt foarte mulți uh, telespectatori care ne privesc și ne ascultă prin video, prin web streaming. Este o chestiune importantă, roamingul în Uniune. În 2006, în timpul președinției austriece, am primit prima reclamații legate de cât de scump era roamingul și din 2006 până în prezent am uh, realizat foarte multe lucruri, am fost am dat prima directivă prin roamingul și acum încă ne preocupă acest lucru. Adevărul este că la ora actuală încă nu am definitivat o veritabilă piață unică digitală. Să vedem care urmează să fie pașii de urmat. A trecut deja un an de la sfârșitul roamingului și instituirea principiului de roaming uh, la tarife naționale. Roam Like at Home. Și acum urmează să vedem care sunt pașii de urmat pe mai departe. Doamna comisar Gabriel ne-a promis de asemenea că va lua pașii care se impun. Este ca un fel de maraton în care treb- la care trebuie să participăm. Știm exact care este ținta, care este obiectivul. Este foarte bun, foarte important. Impactul asupra consumatorului este important de asemenea, impactul asupra furnizorilor a fost unul foarte important. Următorul pas este să stimulăm integrarea pieței uh, interne a telecomunicațiilor. Este un pas crucial. Comisia ITRE a fost comisie responsabilă pentru toate regulamentele în ceea ce privește roamingul. Acum suntem la roaming 5. Să sperăm că urmează în curând roaming 6 am reușit să introducem în sfârșit principiul de roaming la tarife naționale. Este un instrument foarte important pentru piața telecomunicațiilor, reprezintă un fundament uh, esențial pentru piața digitală unică. În lumea în care trăim, mobilitatea globală este foarte importantă și în același timp trebuie să vedem ce facem cu roamingul global. Aici, în Uniunea Europeană, în medie am ajuns la 2,50 euro pentru un, uh, gigabit, un gigabyte. Dar dacă ești în Uniunea Europeană, de exemplu am fost pentru scurt timp în China recent, acolo încă suntem la 19.500 de euro. Aici 2,5 sume colosale în restul lumii. Le mulțumesc foarte mult membrilor ITRE care au lucrat la acest uh, Dosar, Pilar, Mia Petra, Angelica și colega noastră, doamna Dina Valean. Experților le vom da 15 minute ca să vorbească fiecare dintre ei are 15 minute și ne poate prezenta fiecare ceea ce are de spus, dar rămâne de văzut cum ne mai încătrăm în timp. Aș dori să avem cât mai multă interacțiune. În prima sesiune este vorba despre impactul general al roamingului la tarife naționale. Avem trei vorbitori. În primul rând va lua cuvântul domnul Jeremy Godfrey, care este viitorul președinte al BEREC pentru 2019. El ne, ne va prezenta impactul general al experienței cu Roam Like at Home din perspectiva autorităților de reglementare și în prezentarea sa se bazează pe cele mai recente informații disponibile de la BEREC. Aveți 20 de minute maxim. Vă rog să știți că Comisia ITRE sprijină foarte bine BEREC. Armonizarea, pe de-o parte, și recunoașterea reciprocă, pe de altă parte, vor fi responsabilitățile dumneavoastră. Avem încredere în faptul că BEREC luptă pentru toate aceste obiective pe care le-am agreat și le-am definit împreună ca să ajungem la veritabilă piață unică digitală în pia- în, pe piața internă. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc mult Comisiei ITRE pentru faptul că sprijină BEREC. Experții din toate autoritățile naționale de reglementare trebuie să colaboreze, iar acesta este un lucru foarte bun ca să îmbunătățească legislația europeană, regulamentele și așa mai departe. Este o experiență pozitivă. Aș dori să mă refer la trei lucruri. Care este rolul BEREC în asigurarea unei puneri în aplicare armonizate a regulamentelor roaming? Aș, am să vorbesc puțin despre serviciile vis-a-vis -vis de roaming și ce urmează să facem. O sinteză a rolului BEREC acum. Avem două seturi de ghiduri cu privire la roaming retail și roaming angro. Aceste ghiduri sunt instrumente pentru operatori. Pe partea de retail avem anumite tabele prin care uh, operatorii pot să calculeze impactul asupra politicii de utilizare rezonabilă. pentru definirea legăturii stabile cu țara uh, um, originală Realizăm de asemenea și uh, rapoarte cuprinzătoare vis-a-vis -vis de ce se întâmplă cu roamingul în Europa și avem și rapoarte pe partea calitativă, nu doar pe partea cantitativă. De asemenea, furnizăm comisiei uh, informații pentru actele de punere în aplicare în ceea ce privește tarifele de vânzare gro a roamingului și definirea suprataxelor maxime în sinteză, care este efectul Rom Like at Home. În mod clar, este un mare succes pentru utilizatori, pentru consumatori. Am să vă spun câteva lucruri despre informațiile care, pe care ne bazăm, ca să spunem asta. Aproape fiecare consumator din Uniunea Europeană și-a activat serviciile de roaming și majoritatea roamingului pe care îl constatăm la ora actuală este sub condițiile tarifelor de Roam Like at Home a crescut foarte mult volumul de date, de trafic de date și volumul de trafic de date de voce, de apeluri. Poate că este mai greu să tragem anumite concluzii după doar un an. Anumiți operatori, foarte mulți, de fapt, am constatat că ei oferă tarife care nu includ roamingul și unii, practic, și-au scos roamingul din planurile tarifare unii operatori au cerut o derogare. Un număr destul de mic de operatori au cerut o derogare. De asemenea, ratele de ratele la angro au scăzut. În mare parte le se află sub plafon și în multe cazuri sunt um, rate mult mai mici decât plafonurile. În ceea ce privește politica de utilizare rezonabilă, trei sferturi din toți operatorii europeni utilizează o astfel de politică de utilizare rezonabilă pe care o aplică tuturor planuri, uh, planurilor lor tarifare sau unora. De asemenea, operatorii utilizează și alte prevederi din regulamentul de roaming la tarife naționale. E vorba de politicile care cer o legătură stabilă cu țara de origine, anumite controle și așa mai departe. Nu avem însă informații despre uh, numărul concret de utilizatori finali afectați de aplicarea acestor politici. În ceea ce privește consumul de date în întreaga zonă economică europeană, s-a înregistrat o creștere de 5 ori. O întrebare pe care o putem pune este următoarea se datorează acest lucru politicii de Rome like at home sau datorită faptului că a crescut oricum consumul de date. Și atunci noi ce am făcut? Am analizat consumul de date pe, pe abonat, pe lună. Și am comparat creșterea consumului de roaming cu creșterea consumului pe plan național. În ultimul an, consumul național a crescut cu 20%. Consumul de roaming a crescut de 4 ori. Deci, în mod clar, Rome Like at Home a fost uh, cauza principală a, cre- a creșterii volumului de trafic de date. Creșterea naturală a consumului de trafic de date a avut un impact mult mai slab decât Rome Like at Home. Aceasta este cea mai clară dovadă a faptului că au existat beneficii clare, concrete pentru consumatori. Faptul că consumatorii utilizează aceste date este o dovadă foarte clară. Mai este interesant un lucru. Variază foarte mult utilizarea roamingului de la țară la țară. Consumatorii dintr-un stat membru față de consumatorii din alt stat membru consumă altfel datele în roaming. Poate că se bazează pe înclinațiile fiecărui uh, grup de utilizatori, dar uh, sunt și alți factori aici în joc. Mai departe, să vedem cum stau lucrurile cu impactul asupra apelurilor și SMS-urilor. La SMS s-a înregistrat o dublare. Și în ceea ce privește apelurile primite și apelurile făcute în roaming, acestea au crescut de 2,5 ori. Având în vedere că volumele de SMS-uri voce nu au crescut la fel de mult, ce scuze, în ceea ce privește apelurile și SMS-urile, acestea nu au crescut la fel de mult ca în cazul datelor, deci nu putem trage aceleași concluzii ca în cazul datelor, că Rom Like at Home a avut un același efect uh, important. Rom Like at Home a avut un efect foarte important în Europa, iar în afara zonei economice europene, uh, tarifele rămân foarte, foarte mari. Ele au scăzut destul de mult în ultima vreme, dar uh, rămân încă de multe ori mai mari decât tarifele din Europa. Inclusiv sub suprataxele sunt mult, mult mai mari. Există dovezi foarte clare în ceea ce privește valoarea pentru utilizatorii finali în momentul în care se elimină aceste suprataxe. Deci trebuie să se discute această posibilitate și pe plan global. Sunt, bineînțeles, chestiuni de comerț internațional în joc aici, dar uh, valoarea finală, în mod clar, este importantă pentru utilizatori. În ceea ce privește ratele de tarifele angro, în partea stângă avem uh, apelurile, în mijloc avem SMS-urile și în dreapta avem datele. În linia roșie ce reprezintă e vorba de plafonul impus de regulament bara în albastru închis este cel mai mic, cel mai mic tarif cu uh, cel mai mic tarif angro pe care l-am constatat noi în toate datele pe care le-am cules de la operatori prin intermediul autorităților naționale de reglementare. Bara cu albastru deschis reprezintă rata medie, tariful mediu, îmi cer scuze. Barul, bara MOV reprezintă costurile estimate de către Tera pentru noi. Acum se pregătesc noi costuri estimative pentru comisie, pentru că informațiile anterioare erau bazate pe date limitate. Important este să vedem că toate aceste tarife sunt sub plafon, după cum cere regulamentul, dar nu numai, nu numai atât, ele sunt destul de mult uh, sub acest plafon. E vorba de rezultatele negocierilor între operatorii de rețele mobile și vânzătorii angro. Rezultatul este clar tarife mai mici. Dar impactul este important asupra operatorilor de rețele mobile virtuale, care au o putere de negociere mai mică. Există deci o mare varietate în ceea ce privește tarifele plătite de operatori pentru uh, roaming, pentru serviciile de roaming angro. Acest grafic ne arată prețurile medii de vânzare angro per megabyte. Există o mică eroare în acest grafic, vreau să vă atrag atenția. Cei 5 cenți sunt uh, în semestrul 4 din 2015, nu din 2017. Există o variație a acestor tarife între diversele state membre, dar este important să vedem că toate aceste tarife sunt sub plafon. Aș vrea să vă ofer câteva informații cu privire la derogările acordate. În jumătate din uh, membrii zonei economice europene nu s-au cerut derogări. derogări. În altele s-au cerut câteva derogări. Este vorba de o împărțire aproape egală între operatorii de rețele mobile, operatorii de rețele mobile virtuale și revânzători. Nu este deloc o surpriză, constatăm că revânzătorii și operatorii de rețele mobile virtuale au cerut uh, în proporție cea mai mare aceste derogări, deoarece ei sunt cei mai afectați. În primul rând, au o putere de negociere mai mică pentru a negocia rate de vânzare angro mai bune, dar în același timp nu au nici venituri care provin din uh, faptul că furnizează acces angro altor oameni. Per total, aceste derogări sunt pentru operatori destul de mici. Cu toate că sunt anumiți MVNO care doresc o derogare ei bine, ei sunt în concurență cu alți operatori care furnizează rom like at home. Și atunci, cu toate că ar putea să ceară o derogare și să rămână în criterii, nu o fac. O ultimă observație în ceea ce privește operatorii de rețele mobile versus cei de rețele mobile virtuale. În ce privește ARPU pe lună. Se constată o diferență importantă aici. Noi vom continua să culegem date separate despre operatorii de rețele mobile de la Autoritățile Naționale de Reglementare, în așa fel încât să avem date cât mai defal- defalcate, parlamentarii și um, îmi cer scuze, vom culege date separate în ce, pri- ce privește rețele mobile virtuale, operatorii rețele mobile virtuale. Ca să fie cât mai clară situația, ce vom face pe viitor? Vom continua activitățile de monitorizare și, după cum am spus, vom analiza informațiile defalcate pentru MNO și MVNO. Lucrăm îndeproape cu Comisia pentru modelul de costuri, care va fi baza analizei în ceea ce privește impactul regulamentului. De asemenea, vom furniza informații Comisiei până la, sfârșit, până la mijlocul lui 2019 în pregătirea revizuirii. Și cred că acestea au fost uh, toate lucrurile pe care am dorit să vi le prezint. M-am încadrat în cele 20 de minute, vă stau la dispoziție pentru întrebări sau comentarii dacă aveți. So, first of all, uh, Da, vă mulțumesc. În primul rând, cred că este bine să vedem că transparența planurilor tarifare s-a îmbunătățit pentru că cred că BEREC este și un grup de reflexie și ca atare exercită o funcție foarte bună. BEREC, la fel ca și agențiile uh, de resort pentru piața energetică, sunt foarte uh, importante. Avem nevoie de stabilitate în ambele sectoare și cooperarea transsectorială ar trebui să fie și mai bună pe viitor. Am negociat mult uh, acest pachet al roamingului și doamna Cumpula Natri poate și aduce aminte că până la 4 dimineața discutam, discutasem aspectele legate de um, planurile tarifare ongro și acum am văzut că plafoanele stabilite sunt prea mari pentru că acestea sunt atât de ridicate, atunci uh, există o diferență foarte mare față de prețurile cu amănuntul. Deci se pune întrebarea ce ar putea să facă BEREC din acest punct de vedere. Însă aș dori să dau în primul rând, uh, ocazia membrilor uh, Parlamentului să vă adreseze întrebări și o să începem cu raportoarea mea, Petra Cumpulana-Ati, vă rog. Mulțumesc, îmi pare rău că am uh, ratat începutul prezentării, dumneavo- prezentării dumneavoastră, însă oricum am urmărit îndeaproape aceste discuții. Vă mulțumesc tuturor celor prezenți aici în această joi și prima reacția este următoarea. Ar trebui să folosim aceleași uh, cifre în procesul legislativ, pentru că după prima rundă de negocieri am decis să discutăm despre gigabytes în uh, euro, în, euro, în um, la piața Ongro și acum din nou citesc uh, cifre în megabits și în eurocenți ne dorim o societate a gigabyte ilor și ca oamenii să folosească cât mai multe, un volum cât mai mare de date. Acesta este obiectivul uh, fiecarei uh, propuneri legislative. Și acum văd că, da, este minunat, 35 de eurocenți pe megabyte, dar cine este mulțumit, cine se descurcă dacă recurge doar da, la megabyte? Nu poți să descarc o hartă, nu pot să mă uit la filme, să descarc uh, știri, nu aș putea, de exemplu, să urmăresc această dezbatere din ITRE dacă m-aș baza pe 3G și așa mai departe. Deci este un exemplu concret și un avantaj concret pentru toată lumea. Și celălalt uh, obiectiv a fost s-a referit nu doar la facilitarea călătorilor consumatorilor europeni, ci investiții care să permită sporirea um, volumului de date pe telefoanele mobile. astfel încât utilizatorii să descarce mai ușor hărți, de exemplu, dar să poată să aibă acces și la alte servicii de sănătate și așa mai departe. Deci, uh, Aș dori să știu dacă investițiile în acest sens s-au îmbunătățit. Țări și uh, operatori care au uh, criticat prețurile Ongro mm, am văzut că au început să investească mai mult pentru că transparența și modelele de investiții s-au îmbunătățit din, din uh, anumite puncte de vedere, pentru că s-a pus întrebarea cum este posibil ca în anumite țări să există volum, volume ilimitate de date și în altele nu, chiar dacă plătești 30 de euro, de exemplu. Deci, am încercat să văd cât, câte date poți cumpăra cu 30 de euro. Și există anumite studii care ne arată uh, că există țări, de exemplu Estonia, Polonia, Slovacia, Croația, țările de jos, Bulgaria, unde cu 30 de euro poți să cumperi volume nelimitate, dar greci, în Grecia, în Ungaria, în Republica Cehă, Malta, Cipru, Portugalia, unde poți cumpăra doar un volum foarte redus. În Germania, din păcate, din nou, nu poți uh, achiziționa un volum prea mare de date. Și acesta este motivul pentru care am făcut toate aceste lucruri, să facilităm călătoriile cetățenilor europeni, oamenilor, și se pune întrebarea dacă s-au îmbunătățit serviciile mobile sau nu, din punctul de vedere al traficului de uh, date. Și nu știu care vor fi reacțiile și din partea doamnei Fur, care re- reprezintă uh, operatorii. Uh, și care nu-și doresc să reducă prețurile. Ceea ce mi s-a părut interesant în urma cercet, uh, cercetărilor organizate de propriul nostru uh, serviciu este că veniturile au scăzut, însă nu atât de mult. Domnul Carins, mulțumesc. Am două întrebări foarte interesante. Cred că toți politicienii își doresc ca consumatorii să poată folosi serviciile de roaming. Eu am o întrebare legată nu de prețurile ongro, ci ați efectuat studii care să ne ajute să înțelegem dacă există modificări la planurile tarifare naționale pentru cei care folosesc uh, aceste servicii doar uh, acasă, deci s-au schimbat lucrurile din acest punct de vedere. Și apoi profitabilitatea companiilor de telecomunicații. S-a schimbat ceva, profiturile au crescut, au rămas la fel sau au scăzut și există o legătură cu acest regulament? Deci apare un beneficiu mai mare într-o parte care este apoi compensat altundeva în mod uh, negativ pentru că mi se pare că aceste profituri sunt relevante în contextul discutării investițiilor de care avem nevoie pe viitor. Mulțumesc! Domnul Cohlice, care are cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întrebările mele sunt similare cu cele ale doamnei la Natri. Nu. nu e nicio problemă. Dacă vreți, o să vorbesc în franceză, spune vorbitorul. <laughs> Uh, so, tak, uh, Paní kolegyně říkala ten problém, že v řadě zemí. Kolega Kumpula Natria a menționat faptul că într-o serie de, de, de state accesul la date este extrem de, de dificil, așa cum se întâmplă și în Republica Cehă, unde există trei operatori. Situația pieței este foarte clară a fost uh, împărțită, de fapt, între cei trei uh, operatori, chiar dacă neagă că ar exista structuri de cartel. Drept urmare, volumul de date folosit este destul de mic. Pentru orice element suplimentar trebuie să plătești mai mult și se pune întrebarea ce putem face în legătură cu acest lucru. În calitate de cetățean ceh, aș dori să vă aduc aminte că în urmă cu 10 ani prede- predecesorul meu a susținut uh, roamingul și, din păcate, a fost persecutat, a, a avut dificultăți cu autoritățile din Suedia. Dacă ai un număr de telefon din Cehia și mergi în exterior, operatorul din Cehia te taxează um, în uh, plus cu o taxă specială diferită de tarifele de roaming la tarife naționale și se pune întrebarea ce ar putea să facă Comisia Europeană din acest punct de vedere, pentru că această suprataxă s-ar putea să apară și în alte, în alte țări europene. Ar putea intra în, în vigoare dacă ai fi în exterior pe un, pentru un număr mai mare de țări și nu mă gândesc că uh, ești, te afli în uh, Elveția, ci în alte țări europene. Este posibil apariția unei asemenea suprataxe? și uh, electoratul ceh uh, este, inter- este interesat de asemenea chestiuni concrete, nu de discuțiile teoretice. Mulțumesc, domnul uh, Toșenovski. Aș dori să-l felicit în primul rând pe domnul Godfrey și să-i urez succes în noua calitate. Știu cât de complicat și de dificil este să discuți cu toate aceste autorități de reglementare independente din Europa. Ne dorim ca OAREC să uh, funcționeze foarte bine. Am înțeles că nu avem la dispoziție prea mult timp pentru a analiza și înțelege efectele, consecințele acestui regulament, însă cred că tendința este una pozitivă. De fiecare dată când uh, doresc să intervii printr-o reglementare, să pună întrebarea dacă această intervenție va avea consecințe pozitive sau uh, negative și doar viața ne va demonstra uh, care va fi natura acestor consecințe. Eu aș avea câteva întrebări. Paul Rubi și-am menționat negocierile care au durat până la 4 dimineața, pe care nu le-am uitat nici eu. Fusesem divizați cu ocazia respectivă pentru anumite țări, plafoanele maxime stabilite erau prea ridicate, pentru altele acestea erau mult prea joase și am încercat să găsim o cale de mijloc și cred că cel puțin două ore am petrecut încercând să definim această cale de mijloc. Ce aș dori să vă întreb, pornind de la experiența dumneavoastră, de la datele statistice de care dispuneți. Există un plafon maxim uh, optim? Um, are rost să a avut rost să exercităm aceste presiuni? Oare ele nu au avut un impact negativ asupra pieței până la urmă? Și o altă întrebare. A avut loc o intervenție destul de decisivă și mă întreb dacă nu ne apropiem de momentul în care ar trebui să lăsăm piața să funcționeze liber. După cum a spus colegul meu Kohlicev, piețele sunt foarte complicate și cu trăsături individuale. Nu ar trebui oare să lăsăm la latitudinea lor să găsească cea mai bună cale de a funcționa? Aceasta este întrebarea. Uniunea Europeană trebuie să intervină întotdeauna? Mulțumesc, Teresa Griffin. Îți mulțumesc, Paul. Îmi pare rău pentru că am întârziat. Au loc, au loc evoluții interesante în ultima perioadă, în această perioadă. Nu știu ce face colega mea, Teresa, dar cred că și ea are activități interesante în calitate de mamă, când uh, fata mea, la vârsta de 17 ani, a plecat în exterior pentru prima dată cu prieteni, um, am făcut ceea ce face orice mamă. I-am spus să mă sune, să mă asigur că este în ordine și s-a întors după două săptămâni cu o factură de mai mult de 300 de lire sterline de telefon. Deci a fost un subiect foarte de actualitate, discutat în mod aprins în Regatul Unit și nu este vorba doar de a merge în călătorii, dar și oportunități de a uh, munci peste hotare și mă interesează, pe mine mă interesează aceste costuri uh, ascunse în calitate de o persoană care a votat pentru ca regatul Unii să rămână în Uniunea Europeană, acest subiect al roamingului la tarifele naționale ar fi foarte important, însă, din păcate, nu am aflat niciun răspuns concret din partea guvernului despre ce se va întâmpla vis-a-vis -vis de aceste roaming la tarife naționale după 29 uh, martie 2019. Mulțumesc! Eu am două observații și două întrebări. Am spus, am stabilit prin lege că nu ne mai dorim uh, uh, furnizarea prețurilor în eurocenți pe megabyte, ci uh, în euro și pe, pentru gigabyte. Cred că acest lucru ar fi mult mai ușor de înțeles pentru consumatori și pentru toată lumea de altfel. În al doilea rând, cum priviți licitațiile publice pentru noile frecvențe? care sunt uh, opțiunile pregătite de OREC pentru statele membre și nu credeți că este posibilă instituirea unei burse europene a, uh, gigabaiților pentru că ne, ne dorim să ajungem la adevărate prețuri uh, de piață, stabilite de piață, însă se pune întrebarea care ar fi pașii uh, necesari care să permită o adevărată concurență liberă în Europa. Vă rog, domnule Godfrey. În primul rând, aș dori să mulțumesc, să vă mulțumesc tuturor pentru aceste întrebări. O să încerc să vă ofer și uh, câteva răspunsuri. Cred că cel mai ușor uh, răspuns se referă la această chestiune. Uh, Prețuri în euro pentru gigabytes este este foarte ușor să modificăm prezentările viitoare ținute în fața Parlamentului European din acest punct de vedere. Au fost adresate întrebări legate de consecințele pentru investiții, consecințele pentru mm, prețurile, tarifele uh, naționale. Cred că un eurodeputat s-a referit la faptul că după o perioadă atât de scurtă de timp este foarte dificil să înțelegem în profunzime consecințele apărute. Sunt cu totul de acord este foarte dificil să evaluezi uh, consecințele pentru investiții și pentru uh, prețuri naționale, pentru că nu putem să știm ce s-ar fi întâmplat dacă nu am fi introdus roamingul la tarifele naționale. Am efectuat diferite studii legate de consecințele uh, fuziu, anumitor fuziuni, de exemplu, în situațiile în care din patru operatori au, au, au avut loc o fuziune și au apărut doar trei operatori și mi-aduc aminte că volumul de date statistice care ar fi trebuit colectat, care au trebuit colectate în asemenea situații și efortul de uh, evaluare a acestor uh, informații a fost, a fost foarte mare, deci avem nevoie de mult timp. Uh, pentru a înțelege ce se întâmplă. Și la fel și cu investițiile, înțelegerea evoluției acestor este foarte dificilă pentru că ele au uh, în general un caracter uh, ciclic și atunci este foarte dificil să poți să faci o distinție foarte clară între diferiții factori care sunt uh, relevanți. Nu cred că există indicii care să ne spună că serviciile ar fi avut de suferit din punctul de vedere al calității, pentru că rețelele ar fi fost uh, supra-solicitate datorită volumului mai mare de, de date. Prețurile naționale acum și de ce există acces nelimitat pe anumite piețe pentru 30 de euro și de ce prețurile sunt diferite pe alte piețe. Eu aș spune că și în Irlanda există operatori care oferă un asemenea acces nelimitat. Totul ține de natura piețelor uh, domestice. Nu cred că regulamentul roaming la tarife naționale a avut uh, un impact din acest punct de vedere. Dinamica um, concurențială de pe piețele respective este determinată de câți operatori de rețele mobile sau de rețele mobile virtuale există pe piața respectivă, deci am înțeles că există probleme în uh, Cehoslovacia, spune vorbitorul. Am, am discutat cu autoritățile de resort de acolo. Poate ar trebui să se implice și autoritățile care au mandat privind uh, concurența. și când sunt uh, propuse unele fuziuni, competiția uh, Comisia Europeană, DigiCom, ar trebui să examineze impactul pozitiv uh, sau negativ al acestor fuziuni asupra concurenței. Am fost întrebat de asemenea dacă ar exista o limită optimă pentru tarifele ongro, dacă ar apărea consecințe dăunătoare dacă le-am întinde prea mult – ce aș dori să spun este că pentru a lua decizii uh, bazate pe înțelegerea informațiilor, trebuie să înțelegem în primul rând costurile subiacente și evaluarea costurilor de care uh, dispuneam uh, la momentul respectiv poate nu a fost suficient de detaliată și de robustă. Și colegii, colegii de la OREC, mulți din colegii de la OREC uh, consideră că acum dispunem de analize mult mai detaliate privind costurile. Aceste limite maxime trebuie să fie suficient uh, uh, de mari pentru a putea acoperi traficul suplimentar care s-ar putea să apară și că s-ar putea să existe structura costurilor poate diferi în funcție de geografia țărilor, de uh, distribuirea, distribuirea uh, populației. Însă, oricum, cu cât înțelegem mai bine formarea uh, prețurilor, cu atât vom putea stabili mai bine aceste limite. Întrebarea privind renunțarea la intervenție, o intervenție de reglementare întreaga filozofie din spatele cadrului de reglementare, din spatele codului uh, electronic, este că intervenția de reglementare este necesară atunci când uh, piețele uh, nu funcționează în mod adecvat și atunci ar trebui să apară o intervenție de reglementare pentru a corecta această deficiență cel puțin la prima vedere, taxele mari de robbing erau un indiciu al faptului că piețele nu, nu funcționau suficient de bine din punctul de vedere al uh, poziții, poziției de piață, puterii operatorilor și din punctul de vedere al capacității utilizatorilor, consumatorilor de a obține informațiile necesare, de a le evalua în legătură cu costurile uh, taxelor de roaming. Poate acest regulament privind roamingul la tarife naționale nu este intervenția de reglementare perfectă, dar a dus la un rezultat mult mai bun pentru utilizatorii finali. S-a mai pus o întrebare ce se va întâmpla cu roaming după Brexit. Asta e și răspunsul meu. Desigur că totul va depinde de ce fel de Brexit vom avea. Iar capacitățile mele de predicție nu sunt atât de mari încât să vă pot da un răspuns mai limpede. Haos, spune cineva de lângă vorbitor. Domnule președinte, cred că dumneavoastră ați spus o întrebare despre frecvențe și schimbul de gigabiți. Nu sunt convins exact ce întrebare ați formulat în ce privește alocarea de spectru, de frecvență. În Europa, unele state membre au pentru 700 de megabiți, alții pentru 3,6 giga și au finalizat procesul sau îl finalizează în câțiva ani. În unele state membre asta ar putea duce la mai multe intrări pe piață, în altele la o reducere a costurilor. Ce vedem? E o creștere puternică a utilizării de date Frecvențele suplimentare le vor permite operatorilor să satisfacă cererea și utilizarea celor frecvențe și a tehnologiei 5G o să dea posibilitate servicii de bandă largă mobile, mobile la costuri mai mici și operatorii dacă ar utiliza doar tehnologia 4G din prezent. Și până la urmă va fi benefic pentru utilizatorul final. Fiecare stat membru are competența de alocare a frecvențelor și în baza codului va fi un mai mare grad de armonizare soft prin uh, procesul uh, interpares în 5G și acestea sunt din învățămintele. E ceva ce s-a întâmplat în mod uh, neoficial iar autoritățile în materie de frecvență au beneficiat foarte mult de pe urma schimbului de expertiză în modul de alocare a frecvențelor. Mulțumim. Cred că a fost un început foarte bun al dezbaterii de la sesiunea 1. Trecem la sesiunea 2. Care s-a întrebat dacă BEREC n-a analizat deloc efectul acestui preț asupra roamingului și ce face pentru prețurile pe piața internă. Nu aveți informațiile sau v-a scăpat întrebarea? Pentru că e important. Încă n-am făcut acea analiză. Cred că e ceva ce putem examina pe viitor în programul BEREC, dar e necesar să avem uh, mai multă experiență. <clears throat> Ar fi foarte greu pentru noi să prezicem care ar fi fost costul uh, tarifelor interne în lipsa roamingului. Orientativ, ceva ce am văzut este că au existat operatori care au oferit pachete fără roaming inclus și operatori care au retras roamingul din pachete. Fără să facem o analiză cantitativă completă, există indicii că s-a făcut ceva față de ofertele pe piețele interne, dar nu cred că putem da un, o analiză econometrică, statistică completă acum. Mulțumesc. Ajungem acum la impactul uh, asupra operatorilor în sistemul roaming ca în sistemul intern. O să le dau cuvântul câtorva operatori. Doamna Lize Bun, director general la rețeaua europeană a operatorilor de telecomunicații, o asociație etno cunoscută de mulți ani în Parlamentul European și de la ESCO, Organizația pentru Securitate Cibernetică și așteptăm cu interes să ne spuneți ce impact vedeți pe viitor, vă rog. Ei bine, vă mulțumesc. Mai întâi Vreau să îi mulțumesc domnului Rubic și președintelui uh, ITRE, domnul Buzek, pentru că a invitat industria telecomunicațiilor să vorbească la acest forum. Nu o să vă spun nimic despre EXO, partea de securitate, ci ETNO și membrii ei. Îi mulțumesc și domnului Godfrey și eurodeputaților și comisiei reprezentată în sală. Astăzi vorbim despre un subiect important și de mare vizibilitate. Și discutăm subiectul acesta, Rome Like at Home. Eu sunt director general la Edmond, după cum s-a spus, principalul organism comercial pentru operatorii de rețea de telecomunicații europene. Toți membrii sunt companii care în fiecare an uh, fac investiții în rețelele digitale europene. Printre membrii avem nume precum T-Mobile, Telefonica, Orange, Proximus și TIM, ca să nu dau decât câteva exemple de nume de membri. Înainte de a intra în subiectul principal al discuției de astăzi, cred că e extrem de important să vă spun că firmele noastre sunt foarte ocupate de ce se ocupă în prezent ca Parlament European și Comisia Europeană, după cum s-a spus, principala prioritate pentru Europa în prezent este să redăm cetățenilor și firmelor <clears throat> rețele de cea mai înaltă tehnologie. În timp ce vorbim, toate companiile noastre dezvoltă noi rețele de fibră și investesc în lansarea 5G în întreaga Europa. Ceea ce înseamnă că membrii noștri sunt lideri și reprezintă cam 70% din aceste investiții în rețelele de vârf. Colectiv, sectorul investește aproximativ 49 de miliarde de euro în noi echipamente și rețele. Ați menționat cu toții că în prezent concurența e globală și e ușor de înțeles cum e o activitate de cea mai mare importanță pe care o facem nu doar pentru viitorul sectorului de telecomunicații, ci și, în primul și în primul rând, în interesul tuturor industriilor din Europa și pentru competitivitatea din Uniunea Europeană. Dacă ne uităm la sistemul Roam Like at Home, roaming ca în serviciile mobile de acasă, am vrea să vorbim despre experiența operatorilor noștri în implementarea dispozițiilor Roam Like at Home pentru că la sfârșitul taxelor de roaming cu amănuntul a fost un proces de mare succes în care consumatorii, beneficiarii companiilor noastre au reacționat foarte favorabil la sistemul Roam Like at Home. Un indiciu este că, cel puțin în ce privește membrii etno, experiența clienților a fost o tranziție lină, fără probleme, ceea ce a dus la o creștere generală de trafic în Europa. Uh, și noi am relatat cifrele la care s-a referit domnul Godfrey, a fost o creștere uriașă, dar trebuie să vă gândiți și la ce a însemnat asta pentru toate companiile noastre, că au trebuit să facă investiții mari într-o perioadă foarte scurtă de timp. Întotdeauna le aduc aminte oamenilor că pe măsură ce a dispărut taxarea de roaming, serviciile din spatele scenei interne și între operatori au rămas în continuare în vigoare. Și un fapt al vieții este că niciun operator nu e proprietar al rețelelor în toate țările UE, ceea ce înseamnă că am încetat taxarea pentru acest serviciu, dar trebuie să punem totul uh, pe picioare pentru a da posibilitate tuturor clienților să se bucure de aceste servicii în mod gratuit. ceea ce de fapt a implicat o adaptare foarte rapidă a sistemului pentru toți operatorii noștri și a fost o muncă uriașă atât în termeni comercial și tehnici. Și de fapt mă mândresc foarte mult cu faptul că a funcționat foarte bine pentru toți membrii asociației noastre și mă bucur să aud din partea instituțională că această activitate, aceste eforturi au fost recunoscute pe măsură ce operatori de telecomunicații am a avut o contribuție centrală, esențială la reușita sistemului și măsurilor Rome Like at Home. Deși, după cum <clears throat> există întrebări, e vorba de presiune asupra bilanțului în momentul respectiv. Trebuie să justificăm cu toții investiții tot mai mari pentru uh, comunitatea de investitori, dar ca partener fiabil în uh, povestea Rome Like at Home, operatorii de rețele mobile vor continua să facă parte din soluție și nu parte din problema cu care ne confruntăm. Dacă ne uităm mai în amănunt la peisajul uh, domeniului, după cum s-a prezentat în unele rapoarte, am înțeles că sunt doar câteva derogări care au fost solicitate sau acordate, demonstrând că regulile de fapt funcționează și funcționează bine. Am precizat acest lucru concret pentru că pentru noi ca industrie stabilitatea și fiabilitatea cadrului de reglementare sunt o importanță deosebită ca element în lumea contemporană cu 5G care bat la ușă. După cum știți, un investitor nu e fericit când te duci să-i spui că trebuie să lase în urmă veniturile din roaming. Dar, dincolo doar de mai puține resurse, ce e foarte important pentru investiții e certitudinea legală și din acest motiv vom continua să lucrăm cu organismele de reglementare pentru a îmbunătăți aplicarea regulilor în mod eficient și în avantajul consumatorilor. Discutând cu membrii, am înțeles că au identificat unele probleme legate de fraudă și complexitatea în implementarea regulilor de politică de utilizare echitabilă. Deci e nevoie să continuăm cu dialogul în materie de reglementare, să avem o implementare pragmatică a regulilor. Așadar, am patru mesaje astăzi pentru dumneavoastră în încheierea intervenției. N-am adus diapozitive, am doar discursul pe care vi-l țin. În primul rând, în primul rând, e vorba să le dăm europenilor cele mai bune rețele la cele mai bune prețuri și să asigurăm că continentul este pe picior de egalitate cu restul lumii. Concurența globală e importantă. În al doilea rând, Roam Like at Home a însemnat un efort uriaș, dar operatorii europeni de rețele au fost o parte crucială a soluției și uh, cei care au dat reușita sistemului. În al treilea rând, stabilitatea și certitudinea regulilor sunt de importanță deosebită, mai ales într-un moment extrem de delicat pentru climatul de investiții din Europa. În al patrulea rând, toți membrii etno vă rămânem la dispoziția dumneavoastră organismelor naționale de reglementare a BEREC, a Comisiei Europene și a Parlamentului European pentru a lucra împreună în legătură cu acest subiect. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Acum vorbitorilor următor. Mihai Grămă, managing partner la Aventocom. O să ne prezinte perspectiva unor operatori mobili cu amănuntul. O activitate foarte interesantă. Aveți cuvântul. La microfon, dacă se poate. Intervenție fără microfon. No, ok. Uh, thank you for the invitation. It's a great... Mulțumesc pentru invitație, e o șansă deosebită pentru că pot să vă prezint punctul de vedere al unei mică operator european de rețea mobilă virtuală din Austria pe una dintre piețele cele mai concurențiale. Experiența mea personală este de 20 de ani în industrie am fost uh, CEO la companii de genul Orange și Telling în Austria și E-Plus în Germania. Cunosc industria foarte bine și evoluția roamingului și discutăm despre asta de ani de zile. În primul rând, aș vrea să fac o scurtă introducere legată de compania noastră, compania pe care am înființat-o imediat după fuziunea Orange și Hutchins din Austria. E rezultatul unui regim de remediere pentru această fuziune. E fondată în 2013 și am început să funcționăm pe piața din Austria în ianuarie 2015 și în Slovenia în mai uh, anul trecut. Avem o pondere de piață în Austria de 6,5% în acești trei ani și jumătate și în Slovenia în timp de un an la 2%. E ceva remarcabil pentru că trebuie să țineți cont de faptul că operăm ca operator de nișă doar pe piața consumatorului, pentru rezidențe, nu avem clienți din domeniul de afaceri și nu suntem pentru Rusia o piață importantă de broadband. În acest segment de piață, care e cel mai mare pentru comerțul cu amănuntul, pentru consumatori care își folosesc uh, telefoanele inteligente, ponderea noastră de piață a ajuns la 10% deja. Cum am reușit asta pe această piață atât de concurențială? cu o propunere unică pe care o facem ca operator mobil virtual, pentru că promisiunea noastră este de transparență totală, echitudine sau echitate totală. Propunerea noastră să nu creștem niciodată prețurile. Și dacă <clears throat> se îmbunătățesc lucrurile sau se fac mai ieftine serviciile, e automat pentru toți um, clienții nu trebuie să-și bată capul cu schimbarea de tarif. Dacă se îmbunătățește cu o nouă ofertă, se schimbă automat în bine. Și astfel a fost posibil să câștigăm această pondere de piață într-o perioadă atât de scurtă de timp. Avem vreun efect pe piață? Acest grafic vă arată că indicele de preț efectuat de organismul de reglementare de piață din Austria, RTR, și aici vedeți mai multe etape. Prețurile au crescut în Austria imediat după fuziunea Hutchison Orange. Vedeți aici că prețul mediu a crescut de la 83 la 104. Când am început noi activitatea, în 2015, deci linia punctată cu roșu, prețurile au scăzut. Imediat după fuziune a fost o concurență redusă, iar când noi am introdus HOT, prețurile au scăzut din nou. Deci am fost o forță motrice a concurenței, ceea ce s-a dovedit aici, nu doar din partea organismului de reglementare, ci și autoritatea de concurență din Austria. De ce precizez asta? Pentru că, nu doar pentru că mă mândresc cu asta, ci și pentru că această poziție e periculoasă, mai ales din cauza regimului de roaming angro. Vreau să vă arăt câteva efecte pe care deja le cunoașteți, dar poate nu știți și sunt unele zvonuri că aceste efecte ale utilizării roamingului a crescut, dar nu e atât de mare pentru operatorii virtuali. Și vă arăt uh, niște tipare de utilizare. Sunt alte zvonuri. Păi doar un efect sezonier, vara uh, și în rest e un efect. Să vedem care sunt efectele. Poate că știți, dar vreau să vă arăt clar. Primul efect pe partea consumatorilor că sunt mai mulți oameni care utilizează roamingul în străinătate <clears throat> și tiparul de utilizare e în schimbare și în creștere. Să ne uităm la utilizatori. Iată imaginea HOT, brandul nostru cu peste 800.000 de abonați. Vedeți aici că numărul utilizatorilor care utilizează servicii de roaming în Uniunea Europeană a crescut cu un factor de 2 și pentru a elimina un alt zvon, cooperatorii operatorii virtuali și utilizatorilor nu folosesc servicii de roaming atât de mult, 70% dintre utilizatorii noștri utilizează roamingul cel puțin o dată pe an. Ce se mai poate observa aici este că creșterea numărului de utilizatori nu are caracter sezonier. Crește și mai mult în lunile în care nu e perioadă de vacanță, de concedii. Și ce se întâmplă cu minutele pe utilizatori? minutele de apeluri vocale, toată lumea vorbește despre utilizarea de date, dar numărul de minute de uh, utilizare vocală a crescut cu aproape 5, de la peste 4 după Rome Like at Home. Fără efecte sezoniere, invers, creșterea e mai mare în lunile în care nu e sezon de vacanțe. Și apoi, uh, un alt grafic impresionant legat de date, consumul de date a explodat cu un factor de aproape 45 dintre înainte și după Rome Like a Home. Și aici creșterea în lunile fără vacanțe e mai mare decât în lunile obișnuite de vacanțe. Și imaginea generală servicii vocale și de date au înregistrat o creștere uriașă în total și ce aș dori să precizez aici, mai ales, este creșterea din primul an în al doilea an la Rome Like at Home. Țin cont de faptul că la prețurile în gro a fost o reducere de 20%, în timp ce creșterea utilizării este de 100%. Deci, reglementarea, și o să revin la asta mai târziu, pe partea a, cu angro este cu totul ineficientă. De ce este ineficientă? Am văzut în prezentarea de la BEREC că există anumite prețuri angro care sunt sub plafonul reglementat. Și de aceea aș dori să vă explic un termen special numit cumpărător unilateral, un termen din industrie. Să vă dau un exemplu. Ai un operator de rețea în Austria și un operator de rețea în Germania. Dacă acest uh, utiliza, uh, utilizator din Austria merge în Germania și viceversa, e vorba de roaming. Dacă traficul este la același nivel, în industrie spune că e vorba de trafic echilibrat. E aceeași cantitate plătită de operatorul din Austria către de operatorul din Germania și nu contează care este tariful sau în ce proporție. Dar apoi poate exista trafic dezechilibrat. Doar dintr-o țară către cealaltă, care se adaugă la traficul echilibrat. Și aici, traficul acesta este comercializat la, la costuri foarte marginale. Această comercializare se poate face doar dacă ești reprezentat de ambele părți în rețea, dacă poți să oferi o rețea pentru, cetățe, pentru clienții tăi, pentru roaming în ambele țări. Traficul acesta este comercializat de operatori. Și acum haideți să vedem care este situația cu un operator virtual. Bineînțeles, operatorul virtual nu dispune de rețea, de infrastructură. Noi folosim uh, rețeaua de infrastructură a unei rețele din Austria. Bineînțeles, și de la noi merg clienți în alte țări și fac roaming pe rețeaua respectivă. Fiindcă noi, avem, noi nu avem nimic cu ce să uh, facem comerț, întotdeauna facem uh, comerț la plafon, la nivelul plafonului. Nu avem ce să dăm în schimb operatorul din Germania și deci nu putem să negociem mai bine. Și asta este problema. Dar ce înseamnă ea? Ați văzut care este problema în raportul BEREC, dar în sinteză vreau să spun că prețul real plătit este mult sub plafonul uh, reglementat pentru Angro, iar acest lucru duce la dezavantaje majore pentru MVNO, pentru operatorii virtuali. Și vreau să nu uitați un lucru. În calculul în care se văd prețurile medii reale, se amestecă atât traficul echilibrat cât și cel neechilibrat. Și să nu uităm că traficul echilibrat, care se plătește de ambele părți, nu contează. Deci, a veritabila diferență este la nivelul traficului neechilibrat, care are un preț mult sub ceea ce puteți vedea aici. Dar chiar și în valoarea BEREC, în medie, prețul pe care trebuie să-l plătim noi, operatorii virtuali, este cu 50% mai mare decât ceea ce își plătesc operatorii obișnuiți unii altora. Aici avem un grafic cu ce s-a întâmplat în domeniul roamingului în uh, rândul abonaților Ventocom. Iată ce s-a întâmplat înainte și după Rome Like at Home. Într-adevăr, încă există ceva venit pentru că e necuplat și există anumite tarifuri unde, tarife unde avem uh, prețuri unitare, dar iată care sunt costurile acum. Înainte de Rome Like at Home, marja era mică, iar după Rome Like at Home, pierderile sunt majore. În trimestrul al treilea 2018, iar acestea sunt valori absolute, pierderea într-un trimestru, deci a fost de aproximativ 685, 690.000 de euro și a crescut pierderea la aproape 900.000 de euro în al treilea trimestru 2018. Cum încercăm să rezolvăm problema, să compensăm aceste lucruri. În sinteză, acum aș dori să spun că cu cinci trimestre înainte de Rom Like at Home și cu cinci trimestre după, pierderile sunt de 2,5 milioane pe an, ceea ce uh, reprezintă 20% din ABT-ul nostru și 40% din profilul nostru net. Care este concluzia mea și mesajul final pe care vreau să vi-l transmit? Noi, operatorii virtuali, suntem forța motrice a reducerii prețurilor și inovării în multe țări. Nu ne place Rome Like at Home, deoarece se potrivește perfect cu ceea ce propunem noi. Este o veste bună pentru noi, este o veste bună pentru utilizatorii noștri, abonații noștri și, într-adevăr, realizează viziunea pieței unice digitale. Și în acest context aș dori să spun că pentru niciodată n-a fost uh, o alternativă să avem tarife fără roaming sau să avem tarife sau să avem um, o clauză de sustenabilitate, să avem o suprataxă pe roaming. Pentru noi asta nu înseamnă să fim uh, competitivi pe piață. Dar dacă păstrăm regimul la îngro așa cum este, atunci există riscuri pe termen mediu. După cum v-am arătat mai multe grafice, scăderea este compensată de scăderea la îngro este compensată de utilizarea, de creșterea utilizării. Dar noi pe piața de angro suntem slăbiți de aceste modele care ne generează pierderi. Ce trebuie să se facă? E nevoie de o reducere drastică a plafonurilor angro pentru date și vocal, pentru și minute. E nevoie de un nou mecanism de asemenea pentru a reduce prețurile angro în contextul prețurilor naționale pentru date. Și vreau să vă prezint o comparație. Iată care este planul actual de reducere a prețurilor. S-a făcut o evaluare în 2013 pentru fuziunea Orange-Hutchinson, pentru a se defini prețul îngro la nivel național. Chiar și în 2013, adică acum 5 ani, când uh, abia vorbeam despre 3G, despre utilizarea scăzută și mai departe, chiar și atunci prețul pentru un gigabyte era la 1,7 euro. Iar noi în 2022, la 10 ani după, avem în plan un preț și mai mare decât cel uh, estimat în 1, în 2013, cu toate că până în 2022 tehnologia va exploda și va, se va dezvolta mult mai mult. Vă mulțumesc pentru atenție. Că... Vă mulțumim. Putem vedea că există perspectivă diferite și astfel ajung la următorul uh, vorbitor, David Martin, de la, din partea BEUC, Organizația Consumatorilor Europeni și așteptăm cu nerăbdare să vedem care este părerea BEUC, organizația care îi mulțumim pentru sprijinul acordat Parlamentului European în această dezbatere orientată înspre viitor. Vă rog. Efort. Mulțumesc tuturor, vă mulțumesc foarte mult pentru introducere și pentru faptul că m-ați invitat. Este o mare onoare pentru mine să fi lucrat pe această temă alături de Parlament și de ceilalți, celelalte părți interesate și alte instituții. În ceea ce ne privește, fără îndoială, roamingul este un proiect uh, emblematic pentru ceea ce poate face Europa pentru cetățenii săi. Ținem cu toții minte că în trecut când călătoream în străinătate, ne opream telefonul, ne rugam să nu ne sune nimeni, pentru că altfel la sfârșitul lunii am fi avut o surpriză neplăcută pe factură. Dar acum putem călători liber și putem să ne utilizăm telefoanele mobile. În mod clar, din cele prezentate până în prezent și din ce auzim de la membrii noștri, consumatorii sunt foarte entuziasmați de Rome Like at Home și chiar se bucură de aceste noi drepturi. Și chiar era momentul, chiar era vremea să existe acest lucru, pentru că este un element fundamental pentru orice piață unică digitală care lucrează în folosul cetățenilor săi. Trebuie să repetăm cât mai răspicat că roamingul este un succes din punctul de vedere al consumatorilor și din punctul de vedere al Uniunii Europene. Trebuie să fim mândri de ceea ce s-a realizat. A durat foarte multă vreme a fost nevoie de eforturi intense din partea mai multor entități, mai multor părți interesate și instituții. Nu trebuie să subestimăm ce s-a realizat. Trebuie să continuăm să consolidăm aceste rezultate, dar am constatat că mai sunt încă câteva pro- programe, de exemplu, cele menționate anterior de colegii mei. Și acum sunt probleme cu plafoanele pentru angro și cum este afectată piața de aceste plafoane. Toate aceste probleme trebuie abordate pe viitor. Eu doream să mă, re, să mă refer la două lucruri. În primul rând, utiliz, politica de utilizare rezonabilă și, în al doilea rând, problema um, mm, plafonelor angro. În ceea ce privește politica de utilizare rezonabilă, am spus de la bun început că regulile sunt oarecum exagerate. Dacă regulamentul de actul de punere în aplicare urmează să fie revizuit atunci trebuie să ținem seama de faptul că aceste reguli ar putea fi simplificate. Obiectivul, bineînțeles, este de a nu reduce drepturile deja dobândite de utilizatori. Acest lucru este important din perspectiva noastră. Membrii din uh, statele membre nu ne-au spus că s-ar fi înregistrat uh, abuzuri sau probleme cu utilizarea rezonabilă. Însă trebuie să fim conștienți că e ceva ce poate fi îmbunătățit. În ceea ce privește plafoanele angro și toate problemele conexe, este un element esențial pentru sustenabilitatea întregului sistem și pentru concurența de pe piață. Concurența pe piață înseamnă, bineînțeles, o paletă mai largă de opțiuni pentru consumator și alternative mai bune. E important. Plafoanele, în opinia noastră, ar fi putut fi mai scăzute de la bun început, în opinia noastră. Am citit un raport de la Comisia ITRE din Parlamentul European. Deci dacă se compară plafoanele cu costurile reale, plafoanele sunt mult peste costurile reale. Raportul, dacă nu mă înșel, spune că e vorba de o diferență de 10 ori. În consultarea anterioară am, am văzut că există problema pentru operatorii virtuali și alți operatori de pe piață. Dacă se va face o revizuire și conform raportului se pare că va fi nevoie de o revizuire, atunci aceste plafoane trebuie să fie reduse în așa fel încât să menținem concurența pe piață. Pot continua să vă vorbesc despre cât de bun este roamingul pentru consumatori și cât de mult au avut de câștigat de pe urma acesteia, dar la urma urmei Mesajul meu astăzi este că roamingul e un succes și trebuie să privim înspre viitor, să îmbunătățim ceea ce am dobândit în loc să facem pași înapoi. Există și un exemplu, cineva a spus că Uniunea Europeană ar trebui să facă pași adițion, să, să facă pași înapoi, să lase piața să se reglementeze singură, dar cu toții ține minte cum era piața înainte să intervină Uniunea Europeană. Zic, nu, haideți să nu facem pași înapoi, dar să fim mândri de ceea ce am dobândit, să vedem ce putem face pe viitor, de exemplu, și în ceea ce privește roamingul global cu concurență pe piață, haideți să revizuim apoi și politica de utilizare rezonabilă, să o simplificăm, să menținem drepturile domnite de consumatori și să vedem cum putem rezolva problemele cu plafoanele angro dar ce se pare că devine o problemă din ce în ce mai mare. Ar putea să fie o problemă chiar și mai mare pe viitor. Ar trebui, de fapt, să aliniem costurile acestea cu plafoanele adecvate. Din punctul meu de vedere, atât am avut de spus astăzi. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Iată, mi-am folosit uh, foarte puțin din timpul acordat și avem mai mult timp pentru dezbatere. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și haideți să continuăm să lucrăm pe acest uh, subiect pentru că este un lucru foarte bun pentru consumatori. Da, mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult, uh, apreciem foarte mult, cred că și în 2006, în timpul președinției austriace, austriace ați colaborat cu noi pe acest dosar, acum iartă a revenit președinția austriacă și am constatat că la nivel european lucrurile se mișcă. Foarte mulți oameni sunt uh, implicați în acest proces decizional. Iată, trecem la întrebările membrilor. Cine altcineva să ia cuvântul decât colega Cumpula Metra, Natri. Mia Petra, te rog. Da, mulțumesc foarte mult, nu suntem foarte mulți în sală, dar noi cei care suntem prezenți, cred că suntem foarte implicați în acest subiect și în primul și în primul rând aș dori să um, mulțumesc BU că nu am întrebări pentru ei, dar am un comentariu. eu consider că Beuc a cerut organizațiilor membre naționale să ceară exact care trebuie să fie prețurile și a avut un rol important. Și cred că creșterea gradului de conștientizare în rândul utilizatorilor este un lucru important în care BEOC a avut un rol major de jucat. Oamenii trebuie să, să știe ce drepturi au și apoi să fie dispuși să utilizeze datele și roamingul în momentul în care călătoresc. Mulțumesc pentru toate aceste prezentări foarte bune. Iată acest document. Să nu uităm de lucrul acesta. Comisia propusese 8,5 pe euro per gigabyte. Ați văzut uh, care este rezultatul, dar uh, în propunerea inițială a Comisiei pe 20, în, până în 2022 ar trebui să fie 8,5 GB. Pe altă parte, în Parlament am fi fost uh, în anul curent la 3 euro pe gigabyte și până în 2022 la 1 euro pe gigabyte. Dar Consiliul a vrut să începem de la 10 gigabyte deci să crească propunerea inițială a Comisiei și în cele din urmă am ajuns la 7,7 per gigabyte, acum în 2018 avem 6 GB și la anul, de la 1 ianuarie, vom scădea din nou la 4,5 pe gigabyte. Deci, iată, au fost foarte multe propuneri destul de diverse din partea Comisiei, din partea Consiliului Marilor Operatori, dar eu am lucrat aici și m-a interesat foarte mult aspectul de concurență. Și știu că companiile sunt pregătite pentru concurență și pentru investițiile de care e mare nevoie. Acum aș dori să revin la marile întrebări care mă preocupă. După cum a spus și doamna Furn, Există mare nevoie de investiții. Investițiile pentru spectru sunt și ele foarte importante și acum vedem cum se lucrurile cu 5G în Italia. Plătești de 10 ori mai mult per abonat decât în Finlanda. Cum? Cum, Doamne ferește, putem crea o piață unică digitală bună în care companiile de telecomunicații să poată face investițiile așa cum trebuie. Nu am putut rezolva chestiunile acestea nici la nivel de BEREC, nici altundeva. Nu știu dacă BEREC aici poate să ne ajute mai mult. Dar iată că deja următoarea epocă 5G începe cu un mare dezechilibru. Și acum următorul pas. Odată ce ai plătit pentru spectru, cum se utilizează aceste frecvențe? De ce există o diferență atât de mare? În Austria, 220 de megabytes pe an, per me megahertz pe persoană, aceasta este utilizarea spectrului. Așa este în Austria. În Finlanda este dublu. Vă interesează Germania? Acolo este de 26. Deci o zecime din utilizarea spectrului în Austria. În, o, în momentul în care companiile plătesc spectrul, trebuie să... Nu, nu-l utilizează și apoi blochează accesul ieftin la spectru pentru ceilalți. Deci există, iată, posibilități pe piață prin care putem uh, avea o abordare mai aprofundată, dar nu văd nicio mențiune legată de utilizarea spectrului nicăieri. Sper că, mm, adică nu știu dacă comisia a venit cu idei în revizuirea pe care o va face la anul, uh, sper că se va include chestiuni legate de spectru. Eu tot vorbesc despre chestiunea aceasta și nimeni nu spune nimic. De ce nu putem analiza și spectrul în acest context? Nu putem schimba prețurile, dar măcar să vedem niște analize. Cum se utilizează spectrul existent în diversele uh, părți de pe piață? Vă mulțumesc. Ok, any other? Mulțumesc, mai dorește și altcineva? A, îmi cer scuză. Uitasem un lucru foarte important dezechilibrele existente, pentru că avem operatori care nu sunt proprietarii rețelelor și acest lucru duce la dezechilibre, dar și în țările cu operatori mici sau în țările în care operatorii dețin rețelele, dar și nu primesc foarte mulți utilizatori, ceea ce duce la dezechilibră. Și în ceea ce privește derogările, a fost foarte bine ca societățile de telecomunicații nu au recurs întotdeauna la aceste posibilități și membrii BEREC pe bună dreptate au spus că nu este ușor să obții această, aceste derogări, dar din momentul în care acestea sunt conferite, ele sunt foarte utile pentru a permite continuarea funcționării pieței. Domnul Toșenovski, vă mulțumesc. Am o întrebare care s-ar put- ar trebui să fie una simplă, dar s-ar putea să necesite un răspuns mai complicat. De ce a fost necesar să recurgem la o măsură administrativă atât de um, invazivă. De ce piețele nu au reușit să se autoreglementeze? Pentru că companiile respective știau cât de nefericiți sunt, nemulțumiți sunt uh, clienții lor față de taxele de roaming, pentru că de fiecare dată când uh, călătoreai peste hotare, uh, primeai facturi imense și de ce acest lucru nu au, put, nu, nu au putut să fie rezolvate de membrii organizațiilor dumneavoastră, de ce a fost nevoie de Uh, forțarea lor de către Parlamentul European, dacă îmi permite să mă exprim astfel. Pentru că acum ne spuneți că cifrele de afaceri, utilizarea au crescut, deci din punct de vedere economic, ce s-a întâmplat a fost uh, foarte bine, pentru că activitatea a crescut. Acestea fiind spuse, raportorul în sine și raportorii din umbră au purtat niște discuții apocaliptice cu operatorii de pe această piață care se plângeau că va veni sfârșitul lumii. Deci, de ce piața nu a reușit să rezolve singură uh, această situație, culegând uh, roadele de care se bucură acum? Mie mi se pare că și pe viitor va trebui din nou să intervenim din nou vom avea nevoie de măsuri administrative. Și oportunitățile vor fi uh, ratate din nou de actorii de pe piață. Și mă întreb de ce în mod constant trebuie să intervenim. Am discutat cu mulți operatori și și eu am experiență în IT și niciodată nu am înțeles argumentele operatorilor. De ce T-Mobile din Republica Cehă și, Repu- uh, și T-Mobile din uh, Germania ne spun că dacă uh, abolim taxele de roaming, uh, vor apărea niște costuri imense pentru noi. E bine, aceste costuri nu au fost, nu au uh, apărut, pentru că datele se, deseori se aflau pe un singur uh, server, în cazul celor doi operatori, și au putut să recurgă la o uh, o singură contabilitate. Deci operatorii ar trebui să țină seama mai mult de interesele propriilor clienți pentru ca noi să fim scutiți de aceste neplăceri uh, administrative. Desigur, apar costuri tehnice, însă acestea se află la același nivel uh, peste tot în Europa. Eu nu sunt convins că există diferență de costuri atât de mari între Italia, Republica Cehă și Finlanda. Deci mă întreb dacă membrii organizației dumneavoastră își doresc într-adevăr să țină seama mai mult de interesele clienților. Poate o întrebare prostească, dar mă preocupă foarte mult. Mulțumesc, domnul Kohlicek. Gracias. Nu s-a vorbit limba spaniolă până acum, aș putea să o fac eu, dar o să continui în limba cehă pentru că avem interpretare din această limbă. Deci colegul meu a întrebat de ce trebuie să-i forțăm pe operatori la măsuri care sunt în propriul lor uh, avantaj. Și aș dori să vă întreb, când vine vorba de mari operatori, care este impactul măsurilor noastre uh, luate și anume garantarea unei vite, uh, acces la internet de mare viteză peste tot în uh, Europa și aș dori să ne întreb pe domnul uh, Kramer dacă acest lucru este o oportunitate pentru dumnealui în calitate de operator de rețea mobilă virtuală. Domnul președinte, foarte bine. Mai doresc și alți colegi să adreseze întrebări? Nu? Nu știu cine va începe. Cred că o luăm din partea din stânga. Domnul Kramer va fi primul. Dacă am înțeles, întrebarea a fost de ce am avut nevoie de această reglementare a pieței în ceea ce privește roamingul. Răs. Există o istorie a stabilirii prețurilor din acest punct de vedere. Din perspectiva unui operator, din perspectiva unui operator care este activ pe aceste piețe deja de 20 de ani, un operator care a schimbat întotdeauna modul în care funcționează piața, în calitate de manager responsabil al unei asemenea companii, trebuie să cauți întotdeauna avantajul competitiv. Este mai bine să ai prețuri naționale reduse, uh, contraponderea fiind uh, prețuri mai mari la roaming sau invers. Și în Austria și în Germania cel puțin am văzut că prețurile mai reduse pe plan național sunt un argument mai mare, un factor mai bun pentru a obține noi abonați decât uh, prețurile reduse la, la roaming. A existat și această nișă a prețurilor la roaming în anumite segmente unde oferisem uh, tarife speciale la roaming. Însă, de ani de zile, eu întotdeauna am, susți- am, am susținut o reglementare pe partea prețurilor ongro. Tocmai pentru a oferi operatorilor de mici dimensiuni, MVNO-urilor și MNO-urilor, posibilitatea de a intra în acest, se- uh, pe acest segment. Decizia a fost una inversă, s-a decis reglementarea prețurilor cu amănântul. S-a făcut acest lucru, acum avem acest regulament al roamingului la tarife naționale. Poate lucrurile ar fi fost și mai uh, au îmbunătăți, s-ar fi putut îmbunătăți pentru cons- consumator dacă s-ar fi re- reglementat uh, prețurile ongro. Și acest lucru ar fi o mare oportunitate pentru operatorii de mici dimensiuni dacă intervenția de reglementare la nivelul uh, prețurilor ongro se face într-un mod uh, adecvat. Poate astfel clauza utiliza, utilizării rezonabile ar putea să dispară și atunci, într-adevăr, vom avea un roaming adevărat, adevărate uh, tarife naționale. Până la urmă, pentru consumatori, lucrurile s-au îmbunătățit mult față de trecut, însă nu suntem într-o situație perfectă, pentru că există în continuare un grad de confuzie. Există tarife fără roaming, există posibilitatea de a merge într-o altă țară și să nu dispui de roaming. În alte, în cazul altor uh, tarife, în continuare trebuie să plătești o suprataxă în cazul operatorilor care au o, această clauză de sustenabilitate, apoi există și utilizarea uh, rezonabilă și există și cazurile unui roaming la tarife naționale cu clauze de utilizare uh, Uh, rezonabilă, neabuzivă și așa mai departe. Deci am făcut pași importanți înainte, dar încă nu am făcut ultimul pas, cel mai important. Mulțumesc, doamna Fur, În ceea ce privește utilizarea aspectului, cred că este foarte dificil să comparăm situația din diferite țări, modul în care frecvențele sunt folosite. În Finlanda, Um, se folosesc, um, există o utilizare mobilă mult mai mare, deci trebuie să fim foarte precauți cu evaluarea făcută din acest punct de vedere și cred că în ceea ce privește 5G, costul pentru uh, frecvențelor, pentru utilizarea frecvențelor noi uh, comercializate este diferit. De ce a fost nevoie de intervenția Parlamentului. Eu cred că nu ar fi fost nevoie. Eu cred că este o, o, avem o piață în evoluție, marcată de un nivel mare concurențial. Și am văzut un exemplu de apeluri intracomunitare. Ați reglementat o piață care, pe care exista un nivel înalt de concurență și Comisia Europeană ajunsese la concluzia că există o reală concurență. Roaming la tarife naționale a dus la, la sporirea traficului, nu la sporirea cifrei de afaceri și veniturilor companiilor. Dacă este să ne uităm la plafonarea prețurilor, o chestiune discutată extins aici și problema operatorilor de rețele uh, virtuale Există o concurență extinsă pe această piață. Domnul Kramer din Austria ne-a prezentat propria experiență, însă există diferențe de la fiecare companie la alta și acești operatori de rețele virtuale sunt și ei diferiți între ele în funcție de de unde își desfășoară uh, activitatea. Timp de 10 ani, de exemplu, am um, vând, m-am ocupat de vânzarea accesului la, la uh, rețele unor asemenea operatori rețele virtuale din uh, Danemarca. În, în Europa există operatori care uh, pun sub semnul întrebării modul în care funcționează piețele tradiționale peste tot, dar există această concurență, există competitivitate în Europa și nu putem să mergem înapoi pentru că rețelele există deja. Există operatori ca și Vodafone sau alții care și-au construit deja propriile uh, rețele și impunerea unui plafon și faptul că prețurile sunt acest uh, plafon reflectă respectarea reg, um, reglementării. Sunt chestiuni care să nu, să nu se regăsesc nici în raportul OREC sau în raportul ITRE, care să susțină o intervenție ulterioară din punctul de vedere al, al uh, reglementării respectăm regulamentul roaming la tarife naționale, considerăm că este un succes, este o chestiune bună pentru utilizatorii finali, pentru clienți. A fost o cale lungă de parcurs, însă nu trebuie să uităm că există o nouă realitate, 5G-ul, pentru care este nevoie de multe investiții și dacă veți exercita și mai multă presiune asupra pieței, punem, riscăm investițiile viitoare din Europa, care deja sunt la un nivel dublu în SUA față de Europa. Deci trebuie să ne cântărim bine acțiunile, pentru că este o piață foarte complicată și orice intervenție de, de reglementare va avea consecință asupra noastră, dar și asupra vitezei cu care o să ajungem la 5G și asupra calității rețelelor noastre. Mulțumesc, domnul Godfrey, este următorul. Aș avea două comentarii. În primul rând, de ce Parlamentul European a trebuit să intervină? De ce lucrurile nu s-au uh, rezolvat de la sine? A fost uh, menționat, au fost menționate frecvențele ca resurse esențială pentru rețele mobile întotdeauna numărul uh, actorilor de pe piață este limitat. 3, 4, 5 și nu este vorba de piețe perfect uh, competitive. Dinamica concurențială de pe această piață are uh, de suferit de pe urma acestei structuri aproape de, de oligopol și înainte acestei intervenții un furnizor de servicii cu amănuntul, cu amănuntul vedea că exista un uh, cost uh, diferit uh, pe plan intern și în roaming. Și dacă diferența era atât de mare, atunci ea se reflecta până la urmă și în prețurile cu amănuntul oferite. Dacă este să ne uităm la modul în care sunt stabilite prețurile ongro, competiția între operatorii de pe piață pentru a reduce prețul ongro nu era una perfectă, pentru că erau puțini operatori. Și în al doilea rând, posibilitatea de a obține trafic în plus ca urmare a reducerii prețurilor nu depindea de ei, pentru că alegerile um, făcute depindeau mai mult de utilizatorii care călătoreau în exterior până la urmă. Deci concurența din acest punct de vedere nu era una perfectă. Uh, și nu ar fi dus la o reducere în mod natural a prețurilor gro. Tocmai de aceea, pe parcursul uh, anilor, a fost nevoie de reglementarea roamingului. Acum suntem într-o situație diferită. Prețurile la roaming au scăzut, um, nu la fel de mult ca și costurile. Și întrebarea se pune uh, care va fi evoluția viitoare în acest punct de vedere este una diferită. Și cealaltă observație este că în următorii ani organizația noastră va trebui să se ocupe mult de garantarea armonizării punerii în aplicare a noului uh, cod. Poate va trebui să recurgem la mai multe studii cu caracter econometric pentru a răspunde preocupărilor manifestate de unii eurodeputați. Va trebui să discutăm cu să ne discutăm, să ne pregătim programul de lucru până în 2020 și în acest context uh, așteptăm cu nerăbdare orice informație din partea dumneavoastră privind uh, informațiile de care ați avea nevoie din partea noastră. Mulțumesc! Mike. Domnul Martin. Din partea Beuc. Da, din perspectiva consumatorilor, în domeniul uh, telecomunicațiilor se depun cele mai multe plângeri, pentru că consumatorii sunt uh, într-o poziție vulnerabilă față de serviciile oferite. Tocmai de aceea este important să reglementăm aceste piețe pentru a-i proteja pe consumatori, pentru că aceștia să obțină un serviciu de calitate la un preț uh, echitabil. trebuie să înțelegem, aceste norme sunt foarte importante. De ce piața nu a reușit să se autoreglementeze? Uneori am impresia că întreaga piață pe plan european funcționa aproape ca un cartel, pentru că toți operatorii aveau, aveau de câștigat, toată lumea recurgea la suprataxe de roaming și era evident că lucrurile nu se vor schimba, sau cel puțin aceasta era impresia pe care o abusesem la momentul respectiv este dificil să ți seama și mai mult de interesele clienților dacă acest lucru îți afectează în mod uh, durabil, în mod negativ uh, veniturile. Am considerat și considerăm în continuare că Uniunea Europeană trebuie să se implice pe aceste chestiuni, mai ales când este vorba de chestiuni fundamentale care subliniază importanța Uniunii Europene, libera circulație a oamenilor, piața unică digitală. Sunt uh, chestiuni importante despre ce ne dorim să devină Uniunea Europeană. Aceste norme și-au păstrat, își păstrează importanța și trebuie să ne asigurăm uh, că ne atingem obiectivele pe care ni le-am uh, stabilit de la bun început, să punem capăt acestor suprataxe și uh, concurența, astfel încât concurența să funcționeze în beneficiul consumatorilor. Mulțumesc! Uh, we will ask the European... Și, nu în ultimul rând, o să cerem Comisiei Europene să țină seama de discuțiile acestei audieri când va pregăti viitorul uh, roamingului. În 13 iunie 2022 acest regulament uh, urmează să uh, devină caduc și nu știu, se discută cu doamna Malmström despre roamingul uh, pe plan internațional, se discută cu Federația de Telecomunicații Internațională. Aceștia ne-au spus că roamingul ar trebui să se bazeze pe costuri. Cred că va fi interesant să vedem dacă și doamna Vestager este preocupată în continuare de acest subiect. Ieri am discutat cu director general Viola acest subiect, care mi-a dus aminte de demararea discuțiilor în anul 2007 și viteza cred că este foarte importantă în acest domeniu. Lucrurile au luat o turnură neașteptată. Cu, în urmă cu o săptămână am fost în China, unde am discutat pe larg uh, inteligența artificială, Um, activitățile de culegere, de minare a datelor și cred că din acest punct de vedere telecomunicațiile vor avea un rol foarte important. Și recâștigarea încrederii este extrem de important. Anthony Velland, din partea comisiei, este alături de noi, director la DigiConnect. Te rog, Anthony. Uh, thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Pot să vă confirm în primul rând că ne bucurăm de ocazia aceasta de a interveni și pentru că am avut ocazia să auzim dovezi directe ca partea inventarului care se face acum în proces. După cum știți, regulamentul roaming prevede nu doar o trecere în revistă cuprinzătoare la sfârșitul anului viitor, ci și un raport intermediar la sfârșitul acestui an care ar trebui să apară pe la jumătate de decembrie. Suntem în ultimele etape de finalizare. Putem trage învățăminte importante fără a vă dezvolui ceva, ceea ce e prerogativul Comisiei să adopte, vă puteți aștepta la un grad important de coerență cu unele dintre mesajele auzite azi. Nu în ultimul rând, pentru că ne bazăm în mare măsură pe dovezile strânse de BEREC ca parte a colaborării noastre foarte importante cu ei în acest domeniu. Nu e niciun secret că privim uh, aplicarea generală și acceptarea sistemului de Rome Like at Home, ocazia de care au profitat uh, <clears throat> consumatorii de a avea acoperită cererea, mediile au cazuri diferite, individuale. Am văzut un caz cu o explozie la date pentru un anumit operator astăzi, dar mesajul general e clar și sunt rezultate clar favorabile și pentru operatori și pentru consumatori. Ar fi extrem de greu de negat sau de a subestima privind în viitor întrebarea domnului Toșenovski e una importantă în permanență. Fiecare regulament al roamingului de la primul a fost limitat în timp parțial pentru că această intervenție pe piață e văzută ca având caracter excepțional. Trebuie să dăm întotdeauna pieții ocazia să se autocorecteze sau măcar să rate dovezi că se va autocorecta în absența reglementării, în ciuda factorilor semnificativi menționează domnul Gottfried, care sugerează că s-ar putea să nu facă asta, dar e un lucru. Dacă ne uităm la plafoanele angro și la comportamentul pe piață, trebuie să facem o evaluare reală dacă piața se comportă sau nu mai bine decât a făcut-o în exerciții anterioare. Un alt element important, când ne uităm la dimensiunea angro menționată de majoritatea vorbitorilor de astăzi, este de a avea cât mai multă fiabilitate în măsurarea costurilor și aici lucrăm îndeaproape cu BEREC și prin membrii săi și cooperatorii pentru a elabora o modelare cât mai sofisticată a costurilor pe această piață, legate în ultima instanță de costul rețelei utilizate, care poate fi element cheie în trecerea în revistă cuprinzătoare care va fi prezentată spre sfârșitul anului viitor. O activitate care nu trebuie să fie pripită și în acest raport intermediar am fi precauți să tragem concluzii pripite pe baza unor seturi limitate de date sau de observații la prețurile cu amănuntul doar pe câteva piețe, care nu reflectă pe deplin utilizarea datelor de către populația în ansamblu. Unul dintre lucrurile pe care le vom examina cu atenție, atât în raportul intermediar următor și în trecerea în revistă cuprinzătoare de anul viitor, e poziția diverse tipuri de actori pe piață. Nu doar chestiunea operatorilor virtuali față de ceilalți, ci și operatori de piață care au tendința să primească mai mult trafic sau să trimite mai mult trafic, trafic și cum funcționează regimul pentru ei, va fi ceva important pentru a primi asigurări că există un regim echilibrat sau în caz contrar să vedem dacă e necesar să corectăm lucrurile. Motiv pentru care Luăm notă de unele dintre argumentele care au fost aduse în discuție astăzi. Penultima mea observație de fond în legătură cu utilizarea corectă menționată de unii vorbitori. Cred că aici e necesar un echilibru important pentru că parțial regulile care există acum probabil sunt mai complicate decât și-ar fi dorit unii pentru a-i proteja pe consumatori și a acoperi diversele variante de comportamentele consumatorului care se pot găsi pe piață. Uneori trebuie să faci aceste echilibrări și o reevaluare cuprinzătoare trebuie să țină cont de aceste riscuri. Un ultim lucru ca răspuns la întrebarea doamnei Griffin în legătură cu subiectul întotdeauna regretabil al Brexitului. În caz că nu se ajunge la niciun acord, Comisia a a făcut niște anunțuri de pregătire, inclusiv în legătură cu companiile de telecoming, telecomunicații care includ roaming-ul, deci putem să le comunicăm secretariatului și doamnei respective în eventualitatea unei retrageri. Dar dacă acordul care acum e în discuție se adoptă, măcar pentru o perioadă de timp, în uh, regimul de tranziție am avea o poziție mai normalizată, ca să spun așa, în acel context. Și în fine, dacă îmi permiteți o observație cu caracter personal, domnule Rubic, nu am uh, la fel de mare vechime în jocul roamingului ca și dumneavoastră, dar am intrat prin 2010 cu redactarea agendei digitale pentru Europa în care am strecurat spre șocul și oroarea unora obiectivul ca prețurile roaming să se apropie de prețurile pe piața internă. Până în 2015 a fost nevoie de un an suplimentar, dar uneori <clears throat> chiar și cele mai bune predicții dau rezultate. Mulțumesc! Bun, vă mulțumesc. Cred că e foarte important să vedem că Parlamentul European ales de cetățeni e o forță motrice a agendei, depunem toate eforturile. Am câștigat și un proces la Curtea de Justiție, o poveste îndelungată, dar e o poveste de succes. Dacă ne uităm la studii de piață, de ce Uniunea Europeană e foarte importantă pentru consumatori, roamingul este unul dintre cazurile care vine imediat în minte. Cred că în ansamblu Lupta continuă, încercăm să aducem soluții mai bune. Am discutat și cu doamna comisar Maria Gabriel, care e pe deplin implicată și la audierile comisarilor de anul viitor vor fi foarte interesante cum va reacționa noua comisie la această întrebare. Dacă roaming e important, dacă trebuie să facem ceva. Nelly Cruz uh, a fost uh, în a doua rundă, dacă mi-aduc bine aminte, și acum e important să vedem cine va fi viitorul comisar, ce mai putem face pentru cetățeni și în campania electorală e o manieră pozitivă de a promova democrația în Europa. Vă mulțumesc tuturor și închid oficial ședința. Următoarea va fi în 3 decembrie de la ora 3 după amiaza până la 6 și jumătate și în 22 noiembrie după amiaza Azi este reuniunea s-a anulat. E aproape o lună până la Crăciun. Vă mulțumesc tuturor, un cadou frumos și ne vedem data viitoare. Ședința se suspendă. Da,